a fi acceptate. Comisia competentă a transmis o corectare a unui text adoptat de Parlamentul European, conform uh, articolului 216, alinitul 4. Această corectare va fi considerată a fi adoptată dacă um, într-o perioadă de 24 de ore niciun grup uh, politic sau cel puțin 40 de membri nu uh, Uh, vor cere uh, votarea acestei modificări și textul va fi publicat la sfârșitul acestei uh, ședințe. Miercuri vom semna 10 acte legislative împreună cu Consiliul, acte legislative care au fost adoptate conform